We're starting. <laughs> Colleagues, let's get started. We have... Dragi colegi, haideți să începem, pentru că ne așteaptă o sesiune de voturi. Bine ați venit, în conformitate cu tradiția uh, instalată de președintele Buzek, ar trebui să începem cu un test uh, votare de test. Sper că v-ați adus, uh, aveți la noastră cartele de vot, deci vot electronic. Facem așadar, începem cu un test. Sunteți gata? V-ați pregătit de Crăciun? Mă rog, vă rog, o refer la regulament, vă rog. Da, nu am cartelă, dar sper că va fi adusă în curând. Uh, as, as we continue. Please. Vom, vom ține cont și de votul dumneavoastră. Vă rog. Deci uh, facem vot de probă, votul electronic este deschis, așadar v-ați pregătit de Crăciun sau nu? And the vote is closed. Acum votul s-a închis. Bun, văd că majoritatea s-a pregătit foarte bine și cu asta trecem la treabă. Primul vot, deci proiect de opinie spre o strategie digit, către o strategie a comerțului digital, raportor domnul Butikofer, amendamentul de compromis numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se acceptă. Acum momentul de compromis numărul 2. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se acceptă. Amendamentul de amendamentul numărul 9 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm. Deci amendamentul numărul 9, vot electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul numărul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se acceptă. Acum amendamentul de compromis numărul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se uh, adoptă. 16 vot pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, ab, uh, se, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm votul electronic. S-a deschis. Votul s-a închis. Nu știu, se pare că este un echipament de vot care nu funcționează. Vă rog să vă mutați pe alt scaun. Oricum, majoritatea e clară, deci se adoptă. Bun, amendamentul numărul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendatul de compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 20. Pe două părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Eh, cine se abține, se adoptă. Amendamentul numărul 21 pentru, împotrivă, cine se abține, trebuie să verificăm. La amendamentul 20, 21, vot electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se acceptă, se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri Trebuie să verificăm și aici cu vot electronic, deci 22, vot electronic, votul s-a deschis, votul s-a închis și se adoptă. 23 acum pentru, împotriva, țineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 26, pe două părți, prima parte uh, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 6, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis numărul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis numărul o, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri. Mm, ar trebui să verificăm. Deci amendamentul 50, verificăm prin vot electronic, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 47 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis numărul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. amendamentul 60 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 61 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 62 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerente numărul 1, amendamentul numărul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Numărul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum votul final, vot cu apel nominal, vot electronic, votul s-a deschis. Și acum votul s-a închis și se adoptă. Felicitări eh, raportorului, domnul Butikofer, punctul numărul 5, eh, propunerea pentru decizia Consiliului, acordul de cooperare științifică și tehnologică dintre UE și Egipt în uh, parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediterană prima. Raportorul doamna Sacorafa, vot electronic, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă punctul numărul 6, din nou prima, în ce privește Republica Algeria, din nou, doamna Sacorafa este raportor, vot cu apel nominal, votul s-a deschis și votul s-a închis și se adoptă punctul numărul 7, tot prima, dar e vorba acum de Republica Liban, tot eh, doamna Sacorafa raportare, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă și acum punctul numărul 8, tot prima, dar e vorba de regatul Iordaniei, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Și avem și punctul numărul 9, numiri în Consiliul de Administrație al ACER. Vot electronic, doamna Herzog ca membru plin, vot electronic Uh, e deschis. And the vote is closed. Votul s-a închis și se adoptă. Și votul numărul 2 e vorba de doamna Thompson ca membru supleant. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă votul final, adoptarea uh, candidaților sau numirilor. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Vă mulțumesc! Doamna Herzog este, cred, în sală. Felicitări, doamnă! Și suntem convinși că veți face o treabă foarte bună. Am terminat sesiunea de voturi și acum trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi, următorul cadru financiar multianual, pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020. Uh, avem aici pe raportor, domnul Marian Jean Marinescu, din partea PPE. Dar vom face o pauză de un minut și trecem așadar la punctul numărul 10 de pe ordinea de zi. Un minut pauză, vă rog. So, dear colleagues, um, we are missing a, a rapporteur. Dragi colegi, raportorul încă n-a sosit, deci vom schimba puțin ordinea de zi. Practic, mergem la numărul 12. E vorba de informații de la negocierile în curs în legătură cu codul european al comunicațiilor și autoritățile de reglementare în domeniu. Primul trilog a avut loc pe 25 octombrie cu ambiția de a avea un nou cadru pentru comunicările electronice până în aprilie, la anul cel târziu. Îi dau cuvântul așadar raportoarei pentru codul de comunicare, doamna del Castillo. Două minute la dispoziție aveți. Mulțumesc. Ați uh, descris exact situația. Am avut primul trilog pe 25 octombrie. Primul a avut loc uh, sub președinție, uh, încă, uh, următorul va avea loc pe 6 decembrie, sub, tot sub președinție estonă. Mm, după primul trilog, iată, am putut uh, vedea că lucrurile au mers în același fel în, ca și până acum. Am avut o majoritate ce privește acordul general în comisie, am, avem un mandat care a fost susținut de această majoritate. Acum, pentru cei care nu cunosc tema, e vorba de un dosar care are scopul de a stimula investițiile pentru a dezvolta rețele de mare capacitate. Și și a creat și mediul uh, de dezvoltare necesar, sunt uh, trei părți. Spectrul, acces și servicii, acestea sunt cele trei părți, practic. Uh, apoi, următorul trilog se va concentra asupra părții legate de spectru. Dorim să obținem cât putem mai mult sub președinția estonă. Urmează președinția Bulgariei. Bulgaria deja participează la... <laughs> Mă scuzați, participă la triloguri participarea tuturor grupurilor politice prin diversi raportori din umbră e una excelentă. Asta pot spune la, nivel, la momentul actual. Ideea ar fi de a finaliza dosarul în primul trimestru al uh, lui 2018. Cam asta ar fi. Așadar, uh, trilogul uh, e încă la început, încă, însă lucrurile pot spune că merg bine. Și vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, foarte bine că ne dați aceste știri și mm, așteptăm și următoarele informații după uh, viitorul trilog. Vă urăm succes și să faceți câteva alte progrese, că este un dosar important. Vă mulțumim. All right, we are moving now. Bun, și acum trecem la punctul numărul 11, propunere pentru un regulament al Parlamentului European și Consiliului ce privește statisticile europene în domeniul afacerilor. Raportor este domnul Lewandowski din partea PPE. Mai întâi vreau să spun că nu toate versiunile lingvistice sunt încă disponibile, pentru că am avut acea problemă tehnică cu site-ul Eh, Parlamentului. E vorba de primul schimb de opinii în eh, procedura normală. Avem 15 minute la dispoziție pentru dezbatere, așadar dau eh, cuvântul domnului raportor. Acum nu trebuie să petre... <laughs> epuizăm toate cele 15 minute, dar dacă doriți, oricum, domnule Lewandowski, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, e prima întâlnire, e un dosar tehnic E vorba de un regulament cadru pentru statisticile mele de afaceri. Comisia Europeană astfel răspunde uh, la ceea ce este clar o cerere din ce în ce mai mare pentru statistici uh, și date de calitate la nivel înalt, pentru că asta facilitează procesul decizional în Uniunea Europeană. Nu e vorba de singura inițiativă în domeniul a Comisiei. Uh, deja la Parlament avem așa ceva în domeniul statisticilor din agricultură și statisticile în domeniul social. Și eu salut această inițiativă pentru că e vorba de exercițiul refit eh, și se resping 10 acte și se înlocuiesc 10 cu un, acte cu un singur regulament, ceea ce e bine. E o simplificare eh, de salutat, pentru că asta înseamnă că se simplifică statisticile pentru mediul de afaceri. Sigur că E vorba și de o propunere care cere eforturi din partea tuturor, mai ales din partea celor care colectează datele, pentru că e un acord cadru, e vorba de punerea pe prim plan, prioritizare, de a avea o abordare mai coerentă față de statisticile din mediul de afaceri, dar să le extindem, să le extindem și la servicii, domenii care până acum nu erau acoperite și până acum statisticile din domeniul afacerilor se refereau mai ales la domeniul manufacturii, dar e nevoie clară să le extindem și la servicii. Eu m-am consultat nu doar cu raportorii din umbră, ci și cu toți actorii interesați și uh, utilizatorii finali sunt cei mai fericiți, că ei sunt cei care doresc statistici de calitate. În restul, în rest, pentru restul actorilor, ce e important este să există cea numită, așa numită neutralitate a costurilor, ba chiar să se facă economii, ca să fie un exercițiu care să se încadreze într-adevăr în, în uh, programul REFIT. În general sunt de acord cu Comisia și cu abordarea acesteia în fine, mai degrabă e vorba de Eurostat. Până la urmă e o inițiativă care se referă mai degrabă la Eurostat, dar pe de altă parte am propus 27 de amendamente care se referă la domenii cum ar fi adăugiri limitate de elemente pentru care e nevoie de date statistice, acte delegate și de pune în aplicare, începutul perioadei de referință. Acum nu vreau să intru prea mult în detalii, pentru că, după cum vă spuneam, sunt foarte tehnice. Apoi, costuri suplimentare potențiale și povara administrativă ă, potențială. Asta e foarte important pentru mine, că nu trebuie să avem poveri suplimentare, mai ales pentru cei care uh, colectează. Apoi, sigur, siguranța datelor ă, e foarte importantă. Apoi, uh, o nouă abordare metodologică pentru a reduce costurile. Ce e important, uh, mai ales atunci când uh, ne referim la neutralitatea din punct de vedere al costurilor și uh, când ne gândim la utilizatorii finali, importante sunt IMM-urile, până la urmă. Acum nu vreau să mă lungesc prea mult. E o primă dezbatere. Vreau doar să apoi să mă consult și să negociem cu raportorii din umbră și aștept cu interesul uh, spusele dumneavoastră, dar esențial pentru mine e să reacționăm la o cerere clară, la o nevoie de statistici de calitate uh, și care să fie cât mai ușor de înțeles, ca să fie într-adevăr un exercițiu refit. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lewandowski. Spune președintele, iar acum cum tu raportoare din umbră, numele ALDE, domnul Telicca. Vă rog. Sure, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul Lewandowski spunea că va fi succint. Pot fi și mai succint și din motive bune, aș zice eu. Eu așa aș fi abordat uh, lucrurile exact așa cum a făcut-o <laughs> raportorul o abordare rezonabilă care se bazeze pe criteriile și principiile corecte. Da, suntem de acord cu principiile propuse și însă există totuși niște semne de întrebare din punctul meu de vedere. primul rând, evaluarea de impact ar trebui să fi fost mai convingătoare în ceea ce privește implicațiile și mai ales uh, referitor la ce spunea domnul Lewandowski. Implicațiile asupra companiilor, de fapt asupra companiilor uh, va exista un efect, deci nu doar asupra IMM-urilor. Nici propunerea, nici uh, evaluarea interimară nu sunt prea convingătoare în ceea ce privește faptul că se va respecta pe deplin exercițiul refit. Sunt sprijin pe domnul Lewandowski în ceea ce privește intențiile, sfera de aplicare, însă amendamentele mele s-ar referi mai degrabă la ceea ce am spus. Însă am avut consultări între diferitele birouri și trebuie să vă spun că marea majoritate a amendamentelor dumneavoastră, domnule Lewandowski, sunt niște amendamente cu care sunt perfect de acord. Uh, deci eu cred că vom reuși să ne înțelegem foarte mult, deoarece împărtășim obiectivele și sunt sigur că după că vom reuși să îmbunătățim propunerea pe această linie. Referitor la alte aspecte, nu voi repeta ce a spus și domnul Lewandowski. De dragul timpului vă voi spune că abordarea raportorului e în așa fel încât eu mă simt um, încrezător în această abordare, sunt de acord cu ea și pot să confirm că majoritatea amendamentelor din punctul meu de vedere sunt corecte, deci sunt sigur că vom ajunge la niște amendamente de compromis pentru a avea o propunere bună pentru comisia noastră. Restul uh, aranjamentelor tehnice le las Uh, pentru reuniunile pe care le vom avea noi uh, între raportori din umbră și raportor. Mulțumim, domnule Telici, că mai dorește să intervină vreun membru al comisiei noastre, poate din partea comisiei. Floor on, on, on, on this file? We have any yes, representative? Yes. Oh. A, mă scuzați, nu vă văzusem, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Of course, the Commission welcomes uh, the first draft by the rapporteur. Salutăm primul proiect de raport pregătit de către domnul raportor, de domnul Lewandowski. Îi apreciem mult experiența în acest uh, domeniu și proiectul de raport arată cât de mult interes acordă dumnealui acestei propuneri, cât de implicate. Deci credem că e un raport pe mâini bune. Recunoaștem că există câteva îngrijorări la nivel politic și mulțumim Comisiei ITRE pentru că ne dă ocazia să aducem anumite lămuriri. Obiectivele. Comisia vrea să atingă mai multe obiective prin acest refit, însă principalele obiective sunt următoarele. În primul rând, să avem în sfârșit o soluție pentru Uh, utilizatorii de date, cum ar fi bancile centrale europene, să reducem poverile asupra companiilor. În al treilea rând, să ne menținem relevanța pe termen mediu și lung prin introducerea unui mic element de flexibilitate. Și asta o facem prin modificarea cerințelor cu privire la date, mai ales în ceea ce privește statisticile dinamice, cum ar fi uh, cele privind uh, TIC-urile, cercetarea și dezvoltarea sau inovarea. Fără această mică flexibilitate nu vom putea ține pasul cu ce se întâmplă în economie. O serie din amendamentele propuse de raportor, la prima vedere, sunt destul de acceptabile din punctul de vedere al comisiei și cu siguranță le vom putea găsi un loc în text. Însă trebuie lămurite o serie din amendamentele propuse pentru a ne asigura că înțelegem corect obiectivul uh, din spatele acesta. Câteva din amendamentele propuse, dacă am înțeles mai bine, ar duce uh, la faptul că acest act nu și-ar putea îndeplini o serie din obiective. De aceea vreau să profit de ocazie pentru a aduce lămuriri cu privire la propunerea comisiei și din perspectiva unor amendamente îngrijorătoare pentru noi. Primul amendament și cel mai important ca sursă de îngrijorare uh, E amendamentul 28 la anexa 2. E vorba de periodicitatea, periodicitatea, mă scuzați, vizelor uh, și a performanțelor de producție pentru companii și pentru termenul uh, scurt. E vorba de 8 variabile solicitate lunar. Din aceste 8 variabile, doar două sunt noi. Deci se introduc această periodicitate. Celelalte șase deja sunt niște variabile lunare. Deci amendamentul dumneavoastră ne-ar face să ne întoarcem la situația actuală. Din aceste doi nouă variabile, indexul de cifre de afaceri pentru servicii și indicele de producție pentru servicii, Referitor la aceste două, aș vrea să clarific că peste jumătate din statele membre deja oferă aceste informații. E deja o cerere foarte importantă din partea Băncii Centrale Europene, cerere formulată în anul 2000. E esențial pentru ca previziunile cu privire la PIB, care sunt esențiale pentru monitorizarea politicilor uh, economice, deci să se dispună de aceste informații. În al doilea rând, aș vrea să mă refer la amendamentele 15 și 16. E vorba de registrul Eurogrupului și de pro- punerea comisiei ca anumite persoane de la oficiile naționale de statistică care se ocupă de aceste registre să aibă acces la date cu privire la toate grupurile multinaționale și să identifice informațiile pentru unitățile juridice. Sunt niște statistici supuse unor reguli stricte de confidențialitate și asta e absolut necesar. Uh, Deoarece dacă un statistician dintr-un stat membru dorește să um, identifice corect o unitate juridică într-un grup, grup global, are nevoie de informații transfrontaliere cu privire la compania aia uh, respectivă. Dacă nu are acces la aceste date, nu are cum să știe că acea unitate juridică aparține grupului respectiv. Deci e esențial ca un număr restrâns de persoane să aibă acces la aceste informații, bineînțeles, uh, Uh, în conformitate cu niște reguli stricte de confidențialitate. Și în ultimul rând, aș vrea să mă refer la amendamentul 22 referitor la statisticile cu privire la comerțul internațional în legătură cu companiile, cu caracteristicile uh, companiilor și cu uh, modalitățile de furnizare. Uh, sunt niște statistici care nu sunt colectate actual, însă există mari presiuni politici pentru a avea aceste date statistice și menționarea explicită a acestor statistici ca parte a unui studiu pilot viitor arată nivelul de angajare a sistemului statistic european de a elabora astfel de statistici. E un semnal important uh, către factorii de decizie care cer astfel de informații. Ștergerea acestei referiri, așa cum se sugerează în amendamentul 22, nu ar oferi uh, astfel, uh, nu ar oferi acest semnal așteptat. Amendamente 8, 9, 10. Aici problemele sunt mai degrabă de natură tehnică. Va trebui să avem niște explicații mai îndelungate și eventual și ilustrații grafice, pentru care probabil nu avem timpul acum în faza preliminară a raportului. Nu e nici locul, nici momentul să o facem acum, însă vreau să vă informez că noi, Comisia, suntem dispuși să vă aducem lămuriri oricând uh, în cadrul unei reuniuni tehnice între Parlament și Comisie, deci dacă ne veți permite acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult. Îi dau din nou cuvântul domnului Lewandowski, care va atrage concluziile. Ianuș, ai cuvântul. Mulțumesc. Mă bucur să aud de la domnul Terișca că e de acord cu mine în încercarea mea de a avea un adevărat exercițiu de refit. Deci nu e suficient să avem un singur act în loc de 10, ar trebui să fim uh, și mai scrupuloși și să ne gândim la cei care produc și colectează date statistice. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimată reprezentanta Comisiei, pentru comentarii. Într-adevăr, trebuie sporită capacitatea statistică a Uniunii Europene și asta, făcut-o, asta trebuie făcută uh, împreună cu sectorul uh, de afaceri, dar trebuie găsit un echilibru între flexibilitatea cerută de comisie și previzibilitatea de care au nevoie companiile. Deci nu trebuie să fie luate prin surprindere aceste companii și să nu aibă suficient timp pentru a se adapta. Referitor la elementele concrete menționate astăzi. Da, din nou ne întoarcem la statistici trimestriale în legătură cu stabilirea prețului. Ceea ce cere BCE nu e suficient. Mă gândesc că cel puțin în jumătate de statele membre avem statistici uh, <clears throat> uh, trimestriale și nu lunare. Mă gândesc, de exemplu, la birou de statistică din Polonia. Pentru ei nu e o problemă să ofere date statistice lunare, însă pentru alte țări e o problemă și de aia discutăm despre asta. Uh, același lucru e valabil și cu privire la accesul la date. În amendamentul meu am limitat accesul la date mm, la cele țări care au cel puțin un, uh, o unitate juridică a multinaționale respective pe teritoriul lor. Și referitor la um, compilarea de statistici comerciale și studiu pilot aici. Eu nu știu dacă în acest regulament e Uh, locul cel mai potrivit pentru a anunța așa ceva, pentru a transmite semnalul la care vă referați dumneavoastră. Oricum, noi uh, salutăm abrogarea a 10 legi și înlocuirea lor cu un singur regulament, salutăm faptul că astfel vom avea o normalizare, o prioritizare a lucrurilor și, de asemenea, știm că avem aici uh, două domenii, agricultura, de exemplu, unde statisticile nu prea țin pasul, statele membre se cam tem, sunt, uh, au multe ezitări. Deci ar trebui ca regulamentul să fie ușor de folosit de către utilizatori. Ca fost comisar, uh, sunt sigur că împreună vom putea colabora ca adevărați prieteni pentru a găsi un compromis. Vă mulțumim, domnule Lewandowski. 30 noiembrie, termenul pentru amendamente. Vă mulțumesc, uh, domnule Lewandowski, pentru concluzii. Acum trecem din nou înapoi la punctul 10 cu privire de pe ordinea de zi următorul CFM și pregătirea poziției Parlamentului cu privire la CFM după 2020. Domnul Ilel va înlocui pe domnul Marinescu. Aveți cuvântul, domnule Ile. Thank you very much and my apologies, uh, Mr. Marinescu couldn't make it. Mulțumesc foarte mult, domnul Marinescu nu a putut să vină și voi încerca să Barcurt, pe scurt această propunere a domnului Marinescu. Este vorba despre mai multe domenii ale politicilor specifice ITRO, dar legate de buget. Ținem seama de principalele strategii, adâncirea uh, Um, strategiilor pe piața energetică, instrumente pentru piața unică, se solicită o mai bună coordonare a instrumentelor europene, inclusiv pentru IT, comunicare, uh, infrastructură, iar în ce privește 2020, de asemenea, proiectul spațial și după aceea programul de uh, dezvoltare a colaborării în apărare. Deci acestea sunt uh, principalele puncte pentru bugetul general și uh, am putea spune din perspectiva PPE că raportul ar putea fi uh, amendat uh, prin menționarea unor cifre Uh, concrete, pentru că știm că o parte din statele membre um, uh, nu au mai afectat 3% pentru cercetare și de asemenea 120 de uh, miliarde pentru programul cadru 21 că uh, sunt uh, transferați bani din uh, programul de inovație și cercetare care sunt virați spre alte sectoare și ne-am referit și la uh, uh, sinergiile necesare pentru uh, domeniul inovației și iar în ce privește regulamentul financiar ne vom referi la ceea ce numim uh, lump sums, uh, sumele forfetare care sunt prevăzute. Și uh, pe scurt, Acestea ar fi uh, elementele de bază în avizul raportorului și PP-ul susține acest proiect de aviz. Mulțumesc, domnule Ehler, iar acum raportorii din umbră, iar uh, prima va fi doamna Werner. Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, și eu vorbesc în numele domnului Gaier, care în clipa de față uh, este prezent în uh, cadrul unei alte întruniri. Mulțumim domnului Marinescu pentru acest proiect de aviz pentru viitorul cadru financiar multianual. Uh, Am menționat multe elemente care sunt susținute și de către domnul Gaier. Necesitatea unor mijloace financiare uh, corespunzătoare Uniunii Energetice și pentru dezvoltarea pieții interne. De asemenea, este nevoie de mijloace financiare corespunzătoare pentru programul CEF și pentru programele spațiale europene. Domnul Gaier însă dorește să insiste și asupra altor aspecte. Comisia trebuie să se concentreze pe crearea de locuri de muncă, pe creștere economică, uh, Grupul S și D uh, solicită mai multe mijloace financiare pentru cercetare și inovație, mai ales în acele domenii care ne permit să respectăm obiectivele de protecție climatică, cum ar fi energoeficienta, dar și alte programe, cum sunt cele pentru IMM-uri sau COSME. IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei europene. Este nevoie de asemenea de mijloace necesare pentru uh, activitatea agențiilor, pentru că ele au sarcini sporite și vor trebui să poată să acționeze eficient. Domnul Gaier de asemenea sublinează ideea că programele care deja au confirmat ar trebui să fie con- uh, continuate prin alte programe care să nu presupună însă reducerea unor fonduri. Este nevoie de bani noi pentru noile inițiative, iar um, domnul Gaier, din acest punct de vedere, va înainta amendamente, speră într-o bună colaborare cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Werner, din partea grupului ALDE, domnul Telicica. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că deja s-au uh, spus multe lucruri importante. Noi avem o serie de principii de bază, iar uh, raportorul, din punctul meu de vedere, ține seamă de ele. Dați-mi voie să fac o observație de ordin general, care ar putea să uh, ghideze negocierile viitoare pentru cadrul financiar multianual. Raportorul a insistat asupra problematicii și importanței inovației uh, și uh, știm uh, care sunt principiile de bază, sunt legitime, dar știm că există unele schimbări politice în câteva state membre, că există unele tensiuni și există dorința de a revizui pe viitor uh, modalitățile de finanțare din bani europeni uh, și poate că uh, nu neapărat în direcția cea bună ceea ce ar putea să îngreuneze îndeplinirea programelor legate de inovații. Iar aceeași observație este valabilă în legătură cu tipul de ecosistem pe care ni-l dorim în Europa și dacă vom fi capabili să concurăm uh, pe plan global cu alți actori importanți. Din acest punct de vedere, trebuie să uh, ne concentrăm și pe cofinanțarea unor programe de uh, mare perspectivă pentru dezvoltarea industriilor noastre. Același lucru este valabil și ITRE are competențe în acest domeniu uh, pentru uh, toate aspectele care țin de ecosistem și de uh, protecția mediului. Trebuie să ne gândim că există cele două fațete ale aceleiași monede care trebuie ambele să fie avute în vedere. Și să uh, nu uh, ne îndreptăm într-o direcție care ar putea să aibă efecte negative. Îmi cer scuze, spune vorbitorul, dar vreau liniște. Deci, va trebui să uh, ținem seama de faptul că în perioada următoare va exista mari presiuni asupra bugetului european. Și uh, dacă ne-am stabilit niște repere pentru viitor, uh, va trebui să avem și o abordare sistemică corespunzătoare pentru politicile noastre. Dar mă voi opri aici dar uh, nu am uh, observații majore de făcut în legătură cu proiectul de aviz. Mulțumesc, domnule Telicica, din partea verzilor. Domnul Turmes, vă rog. Pot uh, continua acolo unde s-a oprit Pavel. Avem uh, o lipsă de 10 miliarde pentru că Marea Britanie ne va părăsi deci eh, trebuie să ne întrebăm de unde vor proveni banii și sunt puțin eh, surprins de faptul că în avizul domnului Marinescu nu se vorbește deloc despre resurse. Dacă nu vom avea resurse proprii, eh, vom eșua. Deci în ITRE trebuie să uh, vorbim și despre resursele financiare și cred că există două domenii în care am putea să ne bucurăm de uh, credibilitate. Europa uh, trebuie să permită ca internetul în Europa să devină mai ieftin. Este important să putem comunica uh, în Europa și să îmbunătățim din acest punct de vedere situația. Noi trebuie să demonstrăm că noi suntem în stare să diminuăm prețul de cost pentru cetățean, pentru electricitate, pentru internet. Uh, dacă noi ne organizăm piețele, uh, trebuie să facem în sensul unei optimizări, deci trebuie să avem curaj politic. Să spunem că există domenii în care Europa ă, permite cetățeanului să aibă acces la diverse servicii mai ieftin. Cea de-a doua chestiune. Clima. Astăzi, la Bonn, are uh, uh, loc reuniunea Fiji COP privind schimbările climatice și uh, din acest punct de vedere, poate că putem îmbunătăți avizul domnului Marinescu în legătură cu finanțările pentru protecția climei, iar în ce privește politicile industriale bazate pe inovație, cred că uh, datorită unor inițiative ale domnului Ehler, ale lui Carlos Moedas, um, putem să progresăm. Dar avem o mare problemă. Când e vorba de marile proiecte industriale, este nevoie de sume mari de bani, nu uh, de firmituri. Deci, de ce Elon Musk poate să construiască Uh, o fabrică uh, de mari proporții, pentru că există o finanțare dinspre Statele Unite. Există uh, multe formulări bune în avizul domnului Marinescu, iar în ce privește resursele regenerabile de energie. Dacă ne dorim o optimizare transfrontalieră, după anul 2020 trebuie să avem niște elemente de atracție pe masa de lucru dacă vom putea uh, oferi unele garanții pentru investiții în acest uh, domeniu, ar fi uh, un argument pentru credibilitatea noastră. Mulțumesc, domnule Turmes. Doamna Sakurava, din partea grupului GUE, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc raportorului pentru avizul său pe, și pentru uh, pregătirea poziției Parlamentului European uh, în vederea următorului cadru financiar multianual. Eu cred că următorul CFM trebuie să-și asume un rol foarte clar, inovativ, la nivelul statelor membre, dar și pe plan comunitar. Ar fi uh, o prioritate, uh, competitivitatea de pildă. De asemenea, ă, consolidarea pieței muncii, consolidarea pieței de capital. Este nevoie de investiții și de independența abordărilor ă, referitoare la semestrul european. Trebuie să avem în vedere ă, că s-ar putea să existe unele probleme macroeconomice care vor trebui să fie rezolvate. Trebuie să existe nu doar un cadru de cheltuieli, trebuie să existe și o suplimentare a finanțării și trebuie să depășim ceea ce până acum a fost o finanțare tradițională, pentru că este nevoie de măsuri de finanțare din diversele fonduri, dar să existe și fonduri noi eh, de, pentru investițiile strategice, pentru diversele sectoare din industrie, inclusiv industria apărării dar nu eh, cu un impact negativ pe alte programe, cum ar fi COSME sau alte programe. Deci fiecare pas trebuie să fie bine cumpănit și trebuie să fie garantată o anumită flexibilitate. Va fi nevoie de un sistem permanent de uh, a obținere a unor uh, mijloace finanțe financiare proprii pentru Uniunea Europeană, din care să putem finanța și problemele create de fluxul migrator. În încheiere, stimate colegi, stimați colegi, voi spune, mai ales în perspectiva Brexitului și a uh, completării construcției europene, că trebuie să existe uh, o viziune din acest punct de vedere și în, în cadrul financiar multianual, iar Parlamentul trebuie să se implice pentru a putea să transmită și ideile cetățenilor și cetățenilor europeni. Mulțumesc foarte mult. Iar acum, doamna Grostet, care dorește de asemenea să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, Aș dori să mulțumesc colegului nostru Marinescu. Regret că nu uh, este prezent, dar mulțumesc pentru activitatea desfășurată. E important să amintim că ne dorim un buget care să fie favorabil politicilor industriale, care să ne permită să ne realizăm ambițiile. Am două observații în legătură cu politica spațială. Va trebui să ne continuăm programul nostru FAR, EGNOS, Copernicus, dar de asemenea trebuie să dezvoltăm tehnologii uh, comune pentru că uh, asta cerem în raportul pe care l-am votat noi privind strategia spațială europeană. O a doua observație se referă la ultima frază din ultimul aliniat, în care domnul Marinescu spune că programul în domeniul apărării nu trebuie să fie finanțat din banii afectați altor programe. Sunt de acord cu asta, dar trebuie să clarificăm faptul că pentru apărare trebuie să uh, avem în vedere doar demersul după 2020, pentru că uh, până la urmă este vorba de un program care va începe din 2019-2020. Noi uh, știm uh, care au fost condițiile pentru care uh, am avut această inițiativă, un context istoric și dacă nu a existat o finanțare prevăzută de la început, va trebui să găsim o soluție din marja financiară până la urmă pentru că este vorba de un program industrial pentru apărare și uh, eu uh, sunt raportoare pentru acest program. Dacă fondurile vor fi uh, epuizate pentru perioada 2019-2020, va trebui să găsim totuși o soluție. Deci îmi doresc această precizare pentru că va fi fundamentală în raportul pe care urmează să-l prezint și sunt de acord cu colegii mei statele membre vor trebui să bage mâna în buzunar și să găsească până la urmă modalitățile de finanțare a programului industrial din domeniul apărării. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Lewandowski, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte pe scurt. Trei chestiuni. Prima, în legătură cu contribuția Comisiei ITRE este vorba despre găsirea de modalități de finanțare a programelor de cercetare. În al doilea rând, s-a vorbit despre resurse proprii nu figurează în avizul domnului Marinescu, dar fiind coraportor împreună cu domnul Depre în ce privește resursele, va fi un subiect important pentru că Uh, nu ne lăsăm descurajați de demersuri greșite care au fost întreprinse până acum. Deci poate că în contextul uh, Brexitului se găsește o fereastră de oportunități uh, pe care să le putem valorifica. Dar dacă Parlamentul are un proiect ambițios de a finaliza cadrul financiar multianual, înainte de alegerile din 2019, deci până în martie 2019, chiar dacă Comisia își uh, întârzie propunerea pentru iunie uh, sau mai-iunie 2019, uh, eu cred că negocierile nu trebuie să dureze doi ani și jumătate ca ultima dată. Iată că noi nu avem la dispoziție decât uh, până în martie 2019. Sunt puțin sceptic că uh, acest obiectiv uh, poate fi atins. Știm care este și agenda liderilor din Consiliul European în iunie, după alegerile europene, va exista una din eh, primele întâlniri de conciliere. Deci, într-un fel, avem eh, o foaie de parcurs diferită pentru Parlament și pentru uh, cei pe care uh, noi îi considerăm lideri, adică mm, Consiliul, deși ar trebui să ne punem de acord aceste calendare. Domnule Kelly, aveți cuvânt. Mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu ceea ce au spus colegii. Este o abordare foarte pozitivă. Domnul Marinescu a făcut o treabă foarte bună în ce privește prioritățile noastre. O chestiune la care doresc să mă refer – în legătură cu uh, resursele uh, proprii menționate și de domnul Lewandowski. Dacă ceva a fost respins în trecut, nu înseamnă că trebuie să renunțăm la această idee, pentru că va trebui până la urmă ca Uniunea Europeană să dispună de resurse proprii, mai ales uh, pe care să le investim în domenii în care putem să arătăm o valoare adăugată. Că este roamingul, că uh, este proiectul Galileo sau vorba de alte proiecte. Putem suplimenta fondul de solidaritate uh, pe programul Erasmus, de pildă pentru că sunt programe foarte importante europene care trebuie să devină eficiente uh, și convingătoare pentru cetățeni. Și în legătură cu observația inițială, este un elefant uriaș în încăpere și anume Brexitul, dar uh, vom ști până la urmă care este finalizarea înainte de a începe negocierile privind următorul cadru financiar multianual. Vom ști care sunt uh, faptele, datele de care vom dispune. Uh, va trebui să construim un buget cât mai puternic cu putință pentru că va fi în interesul tuturor europenilor și cred că aceasta va fi cea mai bună cale de urmat. Deci, trebuie să avem un start bun, să acționăm uniți pe baza unor principii pe care le susținem cu toții. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule uh, Kelly, și dau cuvântul acum domnului Eller pentru concluzii. Da, uh, nu uh, pot să vorbesc în numele domnului Marinescu, dar uh, nu am auzit nimic din ceea ce nu ar putea fi susținut de către noi toți. Deci trebuie să ne bazăm pe ceea ce s-a decis deja prin alte rapoarte și am reținut tot ceea ce s-a spus știu că și domnul Levadovski are un punct de vedere foarte realist uh, în legătură cu negocierile pentru viitorul buget, dar să nu pornim de pe poziții de cerșetori. statele uh, membre, șefii de stat, au decis să folosească 3% din PIB pentru cercetare și uh, până la urmă noi am eșuat. Noi nu ne dorim mai mulți bani, ne dorim să se respecte ceea ce s-a decis. Ne dorim 3% uh, din PIB pentru cercetare și dezvoltare. Deci este important din punct de vedere politic să nu pornim de pe poziția de cercetor, ci de pe poziția a ceea ce s-a decis deja. Aceasta ar fi o primă observație și după aceea, în legătură cu ceea ce a spus domnul Turmes, uh, dacă ne dorim un transfer uh, uh, de la cercetare, inovație spre marile proiecte, i-aș invita pe coordonator să uh, mediteze asupra deciziei care a fost luată să nu comentăm politica strategie industrială a Comisiei, pentru că mi se pare până la urmă că este un document neconvingător, poate cel mai neconvingător pe care l-am văzut în ultima vreme. Dar uh, noi nu uh, susținem acest document uh, de politică industrială a Comisiei. Noi în Comisia ITRE avem propria viziune în legătură cu dezvoltarea cercetării și a sectorului industrial și avem propriile noastre proiecte. Deci ar trebui să consolidăm poziția Comisiei ITRE, fără să ignorăm ceea ce uh, Comisia a propus, dar uh, trebuie să uh, precizăm că suntem nemulțumiți de documentul Comisiei. Iar în ce privește cadrul financiar multianual, trebuie să ținem seama de uh, tot ceea ce uh, ne-am propus, avem uh, responsabilități în legătură cu domeniul IT și comunicării, trebuie să putem exercita o anume influență. Tot ceea ce este legat uh, de problemele bugetare uh, și de portofoliul ITRE uh, trebuie avut în vedere în acest aviz și trebuie să acordăm toată atenția ca să nu creăm impresia că eliminăm anumite aspecte sau că le pierdem din vedere. Pe 14 noiembrie este termenul limită pentru înaintarea amendamentelor. Ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul diverse. Aveți observații? Dacă nu, putem încheia ședința aici. Pe 27 și 28 noiembrie avem următoarea întâlnire ITRE. Mulțumesc!